Parlamentului European și îl va înlocui pe domnul Pablo Iglesias. În plus, doamna Maria Teresa Jimenez Barbat a fost aleasă membru al Parlamentului European și îl va înlocui pe domnul Fernando Maura Barandiaran. Și asta va intra în vigoare începând cu 25 noiembrie 2015. Parlamentul ia uh, notă de alegerea domnului Benito Ziluaga și a doamnei Jimenez uh, Barbat. Urez bun venit noilor colegi în Parlamentul European și vă amintesc că vor participa la reuniunile Parlamentului, bucurându-se de drepturile prevăzute în regulamentul de procedură.